Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn Sie einverstanden sind, fangen wir Stimați colegi, dacă sunteți de acord, vom uh, începe. Primul nostru oaspete este uh, președintele ESFRI, Forumul Strategic European privind infrastructurile de cercetare, domnul Carlo Rizuto, ne-am uh, luat timp până la ora 4 pentru acest punct de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, I will uh, try to give you... Mulțumesc. Voi încerca să vă informez în legătură cu rezultatele uh, ESFRI. Și unul din motivele pentru care am venit astăzi în fața comisiei noastre este că Parlamentul m-a susținut întotdeauna în legătură cu acțiunile noastre uh, pentru crearea infrastructurii. Mai ales domnul Buzek a participat la un număr de reuniuni ale noastre și ne-a îndemnat în continuu să, să acționăm, mai ales pentru o, în direcția unei reechilibrări a situației dintre Est și Vest. Am aici o scurtă prezentare și vă voi uh, uh, prezenta formul nostru înființat în 2002 de uh, Consiliul Ministrilor de, pentru Cercetare și reunește reprezentanți ai ministrilor pentru cercetare din statele membre și statele asociate și un reprezentant al Comisiei Europene. Misiunea noastră este de a susține o strategie coerentă pentru crearea de politici pentru a facilita inițiative multilaterale pentru o mai, bine utiliz- o mai bună utilizare și dezvoltare a infrastructurilor. Ce am făcut noi? Uh, am consolidat și am clădit încrederea, pentru că de asta este nevoie în Europa. Chiar dacă la un moment dat uh, am avut și reacții negative, dar prin uh, construirea încrederii încercăm și probabil vom și reuși să dezvoltăm cel puțin în aceste domenii foarte uh, specifice o, o politică de infrastructură de cercetare pe termen lung la nivel european, cu implicarea tuturor guvernelor la toate nivelurile, uh, regiuni, uh, instituții europene și am putut să grupăm resursele noastre. Și care, ce sunt aceste infrastructuri pentru cercetare? Despre ce vorbim noi, de fapt? În toate domeniile științifice e nevoie de instrumente specifice Și uh, sigur că trebuie să ne punem, să fim în continuu, să ținem pasul cu noile provocări în domeniul științific. Deci există totdeauna o interacțiune între provocările științifice și uh, uh, reacția noastră, răspunsul nostru din punct de vedere tehnic, al tehnologiilor. Și mult, uh, multe din aceste instrumente sunt, din păcate, costisitoare pentru o singură țară și trebuie să fie uh, puse la dispoziție la nivel internațional deschise pentru a crea un, o situație de uh, egalitate pentru toți cercetătorii. Uh, sigur că trebuie să uh, ne spărim capacitatea de TIC pentru a ne putea conecta și să utilizăm uh, aceste infrastructuri și instrumente specifice. Aici uh, vă pot oferi uh, o, o informație. Deci, prin intermediul TIC avem uh, comunități științifice care pot comunica între ele. Deci, de, de, de exemplu, ne ocupăm de încălzirea climatică, sigur, avem nevoie și să vedem ce se întâmplă în domeniul energiei, ști, în domeniul științific, trebuie să sintetizăm datele într-o abordare holistică. Infrastructurile de cercetare Uh, formează așa numitele uh, triunghiuri ale cunoașterii, sunt utilizate de cei mai buni cercetători din lume și joacă un rol important în transmiterea uh, cunoștințelor și a tehnologiilor. Pentru a reacționa la provocările de astăzi, trebuie să folosim instrumente de, cele mai, de cea mai bună calitate în toate aspectele activității, științifică, educație, tehnică, managerială și în Europa trebuie să uh, avem o mai bună, uh, o mai bună gestionare a activităților de cercetare uh, ceea ce uh, impulsionează potențialul creativ a utilizatorilor și a personalului din domeniul industriei, în domeniul creativ, Uh, creând un impuls foarte important la, în domeniul social și economic. Iată, avem aici uh, o, un slide, nu avem un trunchi, avem un diamant, un diamant care conectează industria, inovarea cu educarea, cu educația, cu cercetarea, cu universitățile, prin infrastructuri de cercetare. Dacă pentru a face o idee a acestei interacțiuni și a rezultatelor sale, uh, Puteți vedea, iată aici o imagine complexă care merge de la vizibilitate politică, la, la, la, la uh, schimb de informații, aspectele legate de mediu, uh, mai multe fonduri pentru cercetare, uh, sigur că și achiziții publice de instrumente de altă calitate, Mm, aici mai avem încă multe de făcut, sigur. Vă pot da un exemplu. Aici este orașul Grenoble. Aveți în imagine așa numitul Pentagon sau poligon, cred, de la Grenoble. Este o peninsulă aici în imagine, înconjurată de două râuri diferite care se întâlnesc în această zonă. Și în anii 70 am hotărât, am luat hotărâre la nivel european, printr-o, uh, cu o uh, organizație interguvernamentală, să înființăm aceste structuri, iată, în formă de DOM, un institut la care participă un număr de țări, mai ales Franța, Germania și Anglia, dar acum uh, participă mai multe țări. Apoi s-a hotărât să se înființeze o facilitate la nivel european și această zonă, dar și zonele conectate din Europa, sunt, se bucură acum de participarea uh, uh, sectorului economic și sunt foarte înfloritoare. Bun, asta nu este o noutate. Dacă ne întoarcem în evul mediu, uh, sigur, existau uh, biblioteci în evul mediu care nu se ocupau doar de astronomie, de exemplu, ci dezvoltau și un număr de tehnologii de care era nevoie la acea vreme pentru a conserva, pentru a transfera cunoștințele uh, de la nivelul civilizației romane, arabe, uh, de la vechii greci și ei dezvoltau uh, tehnologii în domeniul construcțiilor, chimiei, alimentelor. Asta se făcea mai ales la nivelul mănăstirilor deci un număr de eh, descoperiri eh, științifice care au fost făcute în eh, perioada renașterii și dacă putem examina, dacă examinăm dinamica comercială și a tehnologiei în Europa și vedem că adesea aceste tehnologii au provenit din, din mănăstiri. Um, există un număr de declarații, cum ar fi declarația de la Lund, uh, declarația de la Donostia, aici uh, există o, e o greșeală de uh, tipar din februarie 2010, reflectată în viziunea ERA 2020, pregătită de Comisia Europeană, pentru ca iată, acest, acest aspect este prezent într-un număr de proiecte la nivelul Uniunii Europene. Problema însă este că o singură țară nu poate să uh, uh, pună la dispoziție toate infrastructurile uh, legate de cercetare. Sigur, dacă se unesc mai multe țări, au acest potențial, dar uh, nu au capacitatea de a, le, a, de a gestiona uh, instrumentele și de a le aduce la zi. Un cost total ar fi de mai mult de uh, 100 de miliarde de euro pentru aceasta. Uh, dar costul anual este de 10 până la 15 miliarde de euro. Însă e dificil de operat fără un racord și sigur că Uniunea Europeană nu poate să opereze aceste infrastructuri de cercetare decât, uh, bine, pentru a putea fi competitivă față de alte puteri, cum ar fi Statele Unite și Japonia, și să uh, se situeze pe picior de egalitate cu India sau China, decât dacă aduce în continuu la zi aceste tehnologii, lucru recunoscut în 2000 când s-a lansat zona de cercetare europeană și s-a uh, înființat forumul nostru. Deci aceasta este misiunea noastră și acesta e modul în care am pornit noi. Iată un rezumat al activităților noastre, putem examina diferite domenii, avem o perspectivă regională uh, și echilibru, reechilibrarea uh, țărilor din est și vest, uh, probleme legate de locație, aspecte legate de gestionare, mm, implicarea tuturor actorilor importanți, uh, beneficii socioeconomice, utilizarea noilor instrumente, cum ar fi BEI, infrastructuri uh, electronice, peisajul științific, toate acestea sunt uh, legate de domeniul nostru de activitate. Acțiunea noastră a fost pregătită de acțiuni la nivel european prin programele cadru, deci începând cu al doilea program cadru și avem o, o legătură foarte puternice uh, în pregătirea proiectelor, în, în activitatea de secretariat, după cum știți, există un nou re, regulament care a fost aprobat de către Consiliu, intra, a, acum a intrat în vigoare. Avem și structura juridică pentru a înființa aceste infrastructuri la nivel european. Sigur că totdeauna lucrăm cu toți actorii implicați pentru în vederea perspectivei 2020. Avem o foaie de parcurs a ESFRI, uh, am prezentat-o la, în uh, comisia noastră anul trecut, mm, a fost dezvoltată această foaie de parcurs de ESFRI și am ales și am indicat 44 de proiecte și uh, infrastructuri de cercetare uh, de care este nevoie pentru o competitivitate de plină a Europei. E important că această foaie de parcurs uh, a ales în unanimitate 44 de proiecte din 200 de proiecte propuse de uh, statele participante. Asta înseamnă, din nou, uh, iată, iată un nou exemplu al modului în care noi creăm încrederea, construim încrederea și acționăm în domeniul, de exemplu, alimentației sau energiei, ce e important e că 28 din 33 state membre și state asociate au, dezvolt, au dezvoltat și au dezvoltat propriile uh, foi de parcurs, uh, sigur în legătură cu foaia noastră de parcurs, și uh, 21 din acestea sunt uh, finanțate. Astfel am pus în comun resursele din 28 de, tă- de țări și am construit instrumente comune în uh, beneficiul Europei. Uh, Iată, puteți vedea care sunt țările participante. Majoritatea lor sunt, reprezintă noi state membre, deci nu sunt implicate doar vechile state membre din Europa și cred că ăsta este un succes foarte important. 10 din aceste 44 de infrastructuri sunt în implementare, 8 se îndreaptă în această direcție eh, și avem 10 proiecte eh, eh, suplimentare iată, acest rezultat a fost uh, susținut de uh, programul cadru. Alte uh, evoluții cheie, ne-am am implicat comunitatea științifică, sigur, știți, de la științe umane până la științe socioeconomice, deci întreg spectrul domeniului cunoștințelor și e vorba de comunitățile științifice care acum încep să gândească în termeni europeni și nu doar local, pentru că au văzut avantajele punerii în comun a cunoștințelor și sunt folosite fonduri uh, regionale pentru finanțare, facilități regionale uh, ne ajută pentru a uh, implica până și regiunile ultraperiferice, sigur, în, în sensul unei colaborări veritabile și încercăm să folosim pe cât mai bine resursele noastre de gestionare evitând o separare între uh, cercetare, industrie și inovare. Uh, stabilim criterii de excelență și am avut un mare succes în, a interacționa cu Rusia, India, China, Australia, precum și cu Statele Unite. Uh, și acum putem spune că jucăm rol de lider. Am avut și lecții de învățat, există noi probleme, sigur sunt și lipsuri ca întotdeauna, Sigur că putem să construim această zonă de cercetare europeană prin clădirea încrederii și prin profit, a, profitând de încredere, sigur că finanțarea pentru construcție poate proveni din diverse surse, dar accesul liber la date și la ticuri poate fi îngrădit de reflexe protecționiste și vor exista limitări, desigur, la nivelul finanțării naționale. Uniunea Europeană este singura sursă posibilă de finanțare suplimentară pentru a susține excelența și mă refer la 20-30% din operațiile internaționale uh, la nivel global și nu ca până acum, când vorbim doar de 0,25%. Următorii pași de care este nevoie este să ajungem la durabilitate, să avem un control al calității, să atragem resurse umane și, în cele din urmă, dar în ultimul rând, să vorbim într-un singur glas în toate domeniile științei când negociem la nivel global. Deci, în rezumat, un efort la nivelul Uniunii Europene e necesar pentru a ne asigura că avem, dispunem de o excelență instituțională uh, ca uh, suplimăm față de eforturile la nivel european și sigur că uh, avem Consiliul European pentru Cercetare, pentru Excelență Individuală și cu industria, inovarea și cercetarea la nivel european. Putem susține uh, uh, Institutul European pentru Tehnologie și Inițiativa Comună pentru Cercetare și Inovare. Uh, și o zonă pentru aceste domenii și cu aceasta am încheiat. Mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului și Comisiei dumneavoastră pentru că ne sprijiniți în continuu. Sigur, avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a putea face progrese în continuare. Mulțumesc! Dank. Als äh, erster Vă mulțumesc. Domnul Ghirec a fost primul care a dorit să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă analizăm concentrația de infrastructuri europene, o să vedem că sunt mai dispersate. Și acest lucru este foarte bun pentru oamenii de știință tineri. Și bineînțeles că în felul acesta ne păzim și de fuga creierilor uh, mai ales în lumina procesului de la Lisabona. Este clar că învățământul și pregătirea joacă un rol foarte important. Structurile despre care vorbim sunt foarte importante, ca și menținerea lor de altfel. Și se pune problema necesității mobilității pentru cercetători și pentru oameni de știință. Este o dimensiune foarte importantă a pieței interne. Mesajul acesta se pare că nu a ajuns exact la toate guvernele statelor membre și când spunem că reprezintă un factor de convergență, ei bine, nu e chiar așa. Aș vrea să pun o întrebare. Când se pune problema folosirii fondurilor structurale, pentru că fondurile regionale sunt uh, organizate pentru alt gen de evenimente care cad sub incidența unui alt regulament. Și, bineînțeles, acest lucru aduce anumite dificultăți. În uh, trei sau patru ani se spune aici că uh, se va avea acces la fondurile structurale și la fondurile de coeziune pentru perioada dintre 2007 și 2013 și sunt cam surprins să citesc acest lucru pentru că dacă analizăm problema mediului și a construirii de infrastructură, este foarte clar că e nevoie de acest gen de coeziune. Această coeziune trebuie să se materializeze. Deci, întrebarea pe care o am este următoare. Avem oare exemple de folosire a fondurilor din aceste surse? Au fost folosite fondurile de coeziune pentru a construi infrastructuri de cercetare în Uniunea Europeană? Cred că, sigur, întrebarea e cam detaliată dacă vorbim despre infrastructuri fiind ele concentrate sau dispersate sau distribuite, dacă vreți și există și ceea ce se numesc orașele electronice, eh, adică orașele inteligente unde programele de cercetare și infrastructura eh, coexistă pe bază experimentală și unde pot fi propuse asemenea programe. Eh, lucrul acesta trece dincolo de dimensiunea europeană și ajungem Uh, în felul acesta și la nivel global. Deci am această întrebare despre așa numitele e-orașe. Mulțumesc, doamna Herzog. Uh, thank you, eh, thank you, Chairman, and uh, welcome you, Mr. Rizzuto. In... Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit, domnule Rizzuto. Toți cei care sunt cercetători în Europa vă cunosc foarte bine numele și, bineînțeles, vă cunosc și capacitățile și modul de gândire despre cercetare pe, la nivel european. Cred că, deși Ungaria nu era membră a Uniunii Europene, atunci când în 2000 s-a luat hotărârea pentru a uh, trece la economia bazată pe cunoaștere, uh, cred că acum resimțim și noi uh, consecințele. Este absolut crucial să mergem în această direcție. Totuși, prima mea întrebare este următoarea. Avem 44 de proiecte pe listă. Când credeți că va începe să funcționeze primul proiect? Când credeți că uh, se va pune ceva în aplicare, când va începe să funcționeze și cât de des se va întâmpla acest lucru. Și mai am încă o întrebare, pentru că v-am mai pus această întrebare și mai devreme. Când analizăm uh, potențialele locații ale ESFRI, trebuie să ne gândim la vest de Europa și la nord de Pirenei Cred, sper că nu e adevărat, pentru că uh, cam așa sunt văzute lucrurile. Și dacă ne uh, uităm la ce ați uh, menționat dumneavoastră, ați menționat schimbul liber în Europa și nu fuga creierelor, fuga inteligențelor, trebuie să analizăm de ce acest lucru. Altfel, solidaritatea o să dispare, iar țările care fac ce trebuie să facă și s-ar putea să aibă rezultate limitate în privința investițiilor lor. De ce pun această întrebare? M-am uitat foarte atent uh, la lista ESFRI, am uh, analizat aceste proiecte și am discutat foarte mult în Ungaria pe marginea acestor proiecte. Există diferențe mari între unele proiecte. Unele sunt finanțate de state membre, altele sunt finanțate de alte țări, altele sunt uh, finanțate din fondurile structurale. Și sunt unele state membre care fac acest lucru pe cont propriu și nu e la fel ca pentru alte proiecte. Acestea ar fi întrebările mele deci aș vrea să vă spuneți cum să menținem solidaritatea europeană, cum să facem schimb de inteligență la nivel, uh, de, la nivel european. Mulțumesc. Herr Tsoukalas. Domnul Tsoukalas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ριζούτο για την πολύ ε, παραστατική του Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Risuto, Rizuto pentru prezentarea sa. Întotdeauna am crezut în inițiativele luate de Uniunea Europeană în acest domeniu foarte larg al cercetării. Dacă analizăm uh, lista foarte lungă a structurilor de cercetare, conform acestui program, vom vedea că există uh, o unitate a eforturilor în ceea ce privește cercetarea în Uniunea Europeană. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Rizzuto, va fi una foarte practică. S-a discutat despre solidaritate în cercetare și despre distribuția geografică a um, infrastructurii. Eu vin dintr-o țară care nu este prima care vine în mintea cuiva când ne gândim la excelență în uh, cercetare. De aceea, cred că am avut dificultăți în a ne vedea ca lider la nivel mondial în acest, uh, în acest uh, domeniu. Este ceea ce uh, doream prin tratatul de la Lisabona. Cred că mesajul tuturor este că fondurile structurale și principiile de solidaritate nu ne ajută în mod real pentru a deveni mai competitiv la nivel global. Există centre de excelență în Europa. Asta este uh, însă doar un aspect. Cred că trebuie să încercăm să utilizăm instrumentele noastre pentru a uh, ne atinge scopurile. Dumneavoastră aveți experiența și cunoștințele necesare. Există posibilitatea pentru noi, pentru a deveni lider la nivel mondial, unde am putea să generăm uh, știință bună și um, de calitate. Pe de altă parte, aș mai dori să vă întreb dacă credeți în aceste foi de parcurs pe care le-au înmânat statele membre? Știm că drumul Uniunii Europene către integrare europeană, dar și către excelență în cercetare, trebuie străbătut, trebuie să ne găsim locul nostru pe scena mondială. Cred că modul în care putem face asta este să avem proiecte de anvergură. Dar asta, bineînțeles, va necesita foarte mult efort. Credeți că cu, cu eforturile pe care le depunem la ora actuală vom ajunge acolo? Eu cred în ESFRI. Dumneavoastră credeți că suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge unde dorim? Domnul Mesaroș. <clears throat> Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Rizuto pentru prezentarea domniei sale, care a fost foarte interesantă. Sigur că sunt, da, aici sunt. Sigur că planurile și realizările și viziunea de viitor a ESFRI sunt uh, de salutat. Ați menționat uh, cei trei piloni ai inovării, uh, cercetarea, tehnologia și nu știu și cunoașterea și nu știu care, ce rol joacă uh, învățământul superior în acest proces. V-aș întreba, din punctul ăsta de vedere, cum crezi că ar trebui să colaboreze instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare? Pentru că o mare parte din activitatea de cercetare se efectuează la nivelul universităților și uh, între mm, educația spre doctorat, mă rog, doctoranzii joacă un rol important în acest proces și cum poate forumul dumneavoastră să stimuleze această colaborare și să-și difuzeze strategia în mediul universitar? Asta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc. O cavaliu. Thank you very much, President. Uh, Doamna Cavalli. For the presentation. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să pun două întrebări. Ați atins două puncte și dar v-aș ruga să vă referiți mai în detaliu la el. Primul se referă la o temere pe care o am și anume uh, durabilitatea finanțării pe termen lung a acestor infrastructuri de cercetare care sunt uh, scumpe, se întrețin greu și aici apare firește o problemă. De multe ori au apărut probleme de finanțare pentru infrastructură și în al doilea rând ați menționat spre sfârșit uh, acest aspect. Cum vedeți relația dintre infrastructura de cercetare și uh, IT, Există trei pro proiecte care o să înceapă, nu sunt, se, se confruntă cu trei provocări, societatea informatică, tehnologia informatică, schimbările de climă și energia. Cum vedeți colaborarea, cum vedeți posibilitatea folosirii uh, acestor elemente pentru infrastructura de cercetare? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc, domnule Rizuto, pentru această prezentare foarte interesantă. Bine, n-am fost de față încă de la început, dar încerc să mă pun la curent cu toate informațiile și pe baza experienței dumneavoastră și în cunoștința îndelungată a realităților la nivel național și european în domeniul cercetării și nu numai, aș dori să vă să formulez o întrebare care nu se referă doar la uh, cercetare, ci și la instrumentele mm, de natură uh, juridică mm, pentru ca cercetarea să poată fi proiectele de cercetare să poată fi operative. Pentru că eu am impresia că Bine, luăm cu trăiare diversele mecanisme care au fost puse la punct pentru a dispune de un cadru legal, sigur, uh, acest Joint Technology Initiative, inițiative tehnologice comune, dar ne dăm, dăm seama că multe din aceste inițiative și proceduri nu constituie o, o, un mijloc pentru a ne atinge scopul, ci devin un obstacol și bunele intenții duc la rezultate foarte proaste. Uh, s-a înființat uh, acest consorțiu, ERIC, mm, din care face parte ESFRI. Și domnul Potocnic, fostul comisar uh, de resort, când a uh, înființat acest consorțiu, a spus că exista nevoia ca pro- proiectele dumneavoastră, în care erau implicate multe state membre să dispună de un cadru juridic uniform uh, pentru a crea acest consorțiu ERIC cu proprie personalitate juridică. Totuși, când se înființează un subiect cu proprie personalitate juridică în Uniunea Europeană, avem și un program de eh, reglementare financiară, de proceduri și așa mai departe. E adevărat că această um, institutul nostru este recent, dar vă întreb, funcționează sau va funcționa pe viitor? Pentru că v-am spus, uh, de multe ori devine o piedică și nu un ajutor. Și asta ne interesează, ne, ne interesează foarte mult, pentru că facem o reflexie în legătură cu aceste inițiative tehnologice comune și ne putem gândi la faptul că operatorii publici și privați ne spun că aceste uh, uh, inițiative comune sunt foarte complicate și nu funcționează. Uh, nu funcționează așa cum ar trebui. Și o altă întrebare reluată de la colega Carvalho, ce legătură aveți cu Institutul de Tehnologie European? Pentru că și aici câteodată avem impresia că noi creăm prea multe instituții, organisme și acest lucru nu duce la concentrare, ci din motivă la fragmentare. Asta pe spezele instrumentelor care fac ca cercetarea să fie posibilă și să fie și eficientă. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule Rizzuto, aveți iată o serie întreagă de întrebări vom fi recunoscători pentru răspunsul dumneavoastră. Ce să? Domnule Rizu, aveți cuvântul. Eh, eh, În primul rând, aș dori să-l prezint pe domnul doctor Andrei Ionel din România, unul dintre membrii Consiliului Executiv al ESFRI, nu am anticipat faptul că voi avea atât de multe întrebări referitoare la echilibru dintre nord, sud, est și vest, dar uh, într-un fel avem aici persoana potrivită care ne ajută să compensăm această, acest dezechilibru. Voi încerca în primul rând să răspund și apoi, dacă domnul Andrei dorește, poate să adauge ceva. Haideți să vedem concentrarea era în statele membre veche, în statele membre vechi și mari. De fapt, într-un anume sens, Germania era mai puțin concentrată decât Franța, deci exista o concentrare în cele mai vechi state membre, dacă vrem să accentuăm acest lucru. De ce? Pentru că acolo a început construcția europeană în anii 50. Dacă vă uitați la CERN și la multe dintre aceste facilități internaționale, ele au, sunt rezultatul construcției interguvernamentale sau rezultatul colaborării dintre diverse institute înainte de începerea construcției europene. Acum însă, dacă vă uitați la diapozitivul care se vede încă, dar de fapt a, disp- a dispărut, se vede că țările au făcut pași înainte uh, au evoluat și acestea sunt Austria, Republica Cehă, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, pentru că există și acolo o problemă, Lituania, Polonia. Știu că Republica Cehă a hotărât uh, să participe la șapte infrastructuri, deci există o mișcare. Eu nu eram uh, președintele ESFRI, dar în momentul în care s-a produs ultima lărgire, uh, eu am uh, solicitat, de fapt, lărgirea ESFRI înainte de lărgirea Uniunii Europene. Adică noi ne-am deschis porțile și către țările din Balcanii Occidental pentru că am considerat că trebuie făcut acest lucru. Mai e o problemă legată de funcționare și de rezultatele economice. Lucrurile se leagă și de întrebarea domnului Herzog și de a domnului Tsukalas. Au fost o serie întreagă de întrebări legate de această ideea decalajului. Noi am făcut două lucruri în momentul în care am început proiectul. Ideea inițială era să imităm Statele Unite punând la punct o foaie de parcurs pentru o infrastructură de cercetare mare și foarte scumpă. Acum, conceptul pe care îl promovăm este că dimensiunea nu este importantă, ci calitatea este importantă. Calitatea trebuie să fie la nivel global. Poate să coste 10 milioane, dar trebuie să fie la nivel global. Și vrem să facem o paralelă ce se întâmplă în aceste, uh, eu știu, uh, infrastructuri de cercetare, cercetare reprezintă jocurile olimpice ale cercetării. De, calitatea este la nivel olimpic, fie că e vorba de jocuri olimpice mici sau mari. Deci fie că e vorba de rețele mici sau mari, ele trebuie selectate la nivel global. Și dacă facem această paralelă cu jocurile olimpice, și dacă vrem să obținem rezultate la nivel local, dar nu numai local, uh, profitul local pentru adăpostirea acestor uh, jocuri olimpice, trebuie să facem ca la Olimpiadă. M-am uh, întâlnit cu ministrul cercetării din Rusia și spunea că ar trebui să plătim ca să înființăm o asemenea infrastructură în Rusia și să o folosiți dumneavoastră. Stadium, la Sochi. Ei uh, construiesc stadionul olimpic pentru ca cei mai buni atleți să poată evolua acolo, astfel uh, să aibă de câștigat și atleții dumneavoastră, mediul de afaceri să aibă de câștigat, infrastructura va rămâne și apoi iată cum se schimbă întreaga regiune până la urmă. Deci acesta este genul de mecanism cu care trebuie noi să operăm. Acum a existat o obiecție și anume ce bani ar trebui, ce fonduri ar trebui utilizat alte, din al, bani din alte țări. Sigur, există fondurile structurale și dați-mi voie să vă spun că acestea nu sunt utilizate foarte bine, de obicei. Și dacă sunt utilizate pentru cercetare, asta ar fi o mare îmbunătățire, mai ales pe termen lung și pe, pentru strategii, investiții strategice pe termen lung. Deci, de ce să nu folosim um, fondurile structurale pentru schimbări reale și pe termen lung. A, o întrebare s-a referit la legătura cu instituțiile de învățământ superior. A, majoritatea utilizatorilor acestor infrastructuri de cercetare sunt a, a, um, din mediul academic, din mediul universitar și plus a, a, oameni de știință din domeniul tehnic, al căror, a căror formare este foarte importantă la, foarte importantă la nivel european. Uh, și dacă există uh, infrastructuri și acestea sunt gestionate pentru a atrage cei mai buni oameni din lume, cum este în cazul stadionelor olimpice, uh, acestea nu, sunt, nu se confruntă de obicei cu problemele cu care se confruntă universitățile, care încearcă să se închide de obicei, să, să, aibă, să dispună de un mediu a universitar foarte bun, pentru că nu, sigur, în mod tipic nu lucrați în serviciu colegilor noastre la nivel universitar, ci tindeți să vă izolați. E bine, aici uh, se fac, uh, se furnizează servicii față de colegi. Asta este o schimbare de mentalitate pentru uh, profesorii sau cercetătorii care se implică în aceste structuri. Deci există o schimbare majoră și la nivel de învățământ. În final, pentru că nu vreau să consum tot timpul la dispoziție, Văd că uh, domnul președinte devine din ce, se foiește din ce în ce mai mult și trebuie să răspund și întrebării doamnei Toia, pentru că întrebarea are legătură directă cu o problemă importantă cu care ne confruntăm în Europa și în unele țări din Europa, problema fiind că regulamentele Asta are legătură și cu fondurile structurale. Spuneam că uh, regulamentele elaborate pentru activități comerciale nu ar trebui să se aplice pentru sport sau cercetare. Nu pot uh, întreba un sportiv dinainte ce record va uh, doborâ. Să nu poți cere dinainte unui cercetător să joace un rol de lider, dar poți să le ceri să fie, să fie cât mai motivați posibil și să depășească realizările înaintașilor lor și astfel să impulsioneze cunoștințele, dar și tehnologia și organizarea și așa mai departe. Și care este cea mai bună organizare în acest moment? Din fericire, la nivel european am testat anumite, avem, avem CERN, avem IMBL, uh, acestea sunt organizații interguvernamentale uh, care au construit infrastructura încă din anii 50 și au fost foarte eficiente au adus Europa la nivelul corespunzător de eficiență, nivelul de care aveam nevoie și sunt bazate pe încrederea noastră mai mult decât pe un control amănunțit sau pe microgestiune, pentru că acest control amănunțit poate deveni microgestiune. Deci eu aș putea da următorul sfat. Deci Eric, din fericire până acum, se pare că e deconectat de Uh, regulamentele Uniunii Europene, Comisia de obicei dă vina pe Parlament. Nu știu până la urmă a cui, cine e vinovatul, dar există un control uh, excesiv care, din păcate, duce adesea la rigiditate. Eu cred că ar trebui să ne asumăm mai multe riscuri și, sigur, și cu mai mult control științific, precum controlul care este exercitat normal de CIO uh, în, uh, la Jocurile Olimpice. Deci nu se opresc, uh, nu, nu oprești un, un meci la jumătate pentru a face control, controlul rezultatului. Deci acest tip de flexibilitate trebuie introdus în Italia, dar și în Germania, în Franța. Există un număr de instituții care au fost înființate, de exemplu, în Franța, Societe civile o societate non-profit. În Italia nu dispunem de aceste structuri, sistemul e mai rigid. În Germania există o formă juridică specifică, de asemenea în Anglia există acest lucru pentru a implica aceste forme juridice în ERIC și a aduce și expertiza la nivel european uh, la dispoziția noastră. Acum răspund uneia din întrebările care mi-au fost adresate. Deci nu au fost uh, înființate multe ERIX, multe din aceste consorții, pentru că a ERIC a fost aprobat doar în luna august a, anului, a anului trecut, dar cel puțin 10 infrastructuri încep să utilizeze uh, structura ERIC. Și sper că cu asta am uh, răspuns majorității întrebărilor care mi-au fost adresate. Sutto, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Aus Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră, pentru informațiile date. Uh, sunt convins că nu a fost ultima oară când uh, discutăm, pentru că ne interesează foarte mult această tematică. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru ajutorul dumneavoastră. Și cu acesta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Wenn Sie einverstanden sind, darf ich dann... Dacă sunteți de acord, voi uh, începe cu următorul punct, punctul 15, politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare. Raportor, domnul Winkler, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ați primit uh, propunerea de uh, raport, proiectul de raport care se referă la viitorul uh, politicii Uniunii Europene în ceea ce privește inovarea. Sunt uh, convins că uh, nu toate Um, dorințele colegilor au fost incluse în acest proiect. Nu a fost posibil din motive de spațiu, dar cred că se, va putea, se vor putea acomoda foarte multe dintre acestea prin intermediul unor amendamente. La uh, început, de la bun început, aș dori să mulțumesc raportorului din umbră, dar și colegilor care mi-au făcut propuneri cu privire la acest proiect de raport. În ceea ce privește efectele de sinergie ale diferitelor programe cadru, dar și în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, e bine, aceste rapoarte se uh, suprapun parțial cu raportul de care m-am uh, ocupat eu. Am citit și uh, proiectul de raport uh, al IMCO, uh, în pregătirea mea pentru acest proiect de raport și am văzut că multe puncte uh, sunt similare. Acest raport se bazează pe comunicarea Comisiei din perioada septembrie 2009 cu privire la uh, prelucrarea uh, politicii comunitare, revizuirea politicii comunitare în acest sens, am mai uh, citit și am luat în considerare comunicarea uh, Comisiei cu privire la tehnologiile cheie. Raportul vine, iată, într-un moment în care Uniunea, uh, Comisia Europeană, în momentul în care um, și-au preluat mandatul noi comisar, în martie este anunțat și um, fusese anunțat actul european în ceea ce privește inovația, dar a fost uh, amânat pentru vară. <coughs> Deci putem face sugestii pentru viitorul și pentru viitoarea evoluție uh, și pentru planul de acțiune în acest sens. Pentru mine cel mai important, uh, din punct de vedere al conținutului acestui raport, sunt următoarele lucruri. Cred că am putut constata cu toții că inovarea este instrumentul principal pentru a face față provocărilor ecologice, economice uh, ale viitorului. Uh, avem de-a face cu uh, provocări ale schimbărilor climatice, crizei financiare, dar și criza democratic, demografică ce ne așteaptă. Avem nevoie de o nouă abordare. Este vorba de inovare tehnologică, dar nu numai, mai ales în ceea ce privește IMM-urile și inovarea socială trebuie să fie luată în considerare. Inovarea trebuie să fie măsurată și după valoare adăugată din punct de vedere social, nu numai din punctul de vedere economic și comercial. De aceea Uh, sunt uh, recunoscător doamnei Cavalio uh, care a argumentat în acest sens. Multe dintre provocările actuale ale Uniunii Europene, precum consecințele unei societăți care îmbătrânește, um, pot fi rezolvate numai cu inovarea și prin capacitatea Uniunii Europene de a inova. Prin aceast, de aceea, acest uh, raport trebuie să aibă o poziție puternică. Nu numai marile centre trebuie să fie consolidate, ci și IMM-urile. Ele sunt motorul progresului tehnic, de aceea și condițiile cadru trebuie să fie adecvate pentru IMM-uri. Acest uh, acesta este interesul acestui proiect de raport ca um, să le fie date IMM-urilor posibilitatea să uh, se adapteze prin uh, condiții cadru mai bune în ceea ce condiții cadru mai bune în uh, domeniul administrativ, în domeniul uh, drepturilor de proprietate intelectuală și așa mai departe. Politica poate să consolideze foarte multe sectoare ale industriei și să facă mai atrăgătoare uh, Europa în acest domeniu. Toate nivelurile de acțiune trebuie să coopereze uh, pentru a sprijini mai ales uh, cooperarea transfrontalieră în Uniunea Europeană. Important este și ca bugetul Uniunii Europene pentru inovare să crească și să se aplice măsuri cu o valoare uh, adăugată europeană. Trebuie să îmbunătățim și infrastructurile noastre, dar și să eliminăm dublele uh, finanțări. Diferitele niveluri de acțiune trebuie să uh, coopereze mai bine trebuie să se facă în așa fel încât produsele să ajungă mai repede pe piață, produsele novatoare. Trebuie să există o mai bună cooperare între direcțiile generale ale Comisiei, În acest sens, noi, noul colegiu al comisarilor uh, este esențial. Finanțarea trebuie și ea consolidată, nu numai cea publică, ci și, uh, de exemplu, um, finanțarea prin uh, capital. În plus, ar trebui să existe posibilitatea unor credite și microcredite. Trebuie să fim atenți la faptul ca de fiecare dată la, um, în ceea ce privește inovarea, condițiile cadru să fie îmbunătățite, să existe o mai mică sarcină administrativă, birocratică, astfel încât um, dorul de inovare să fie păstrat, la, mai ales la IMM-uri. Aceasta a fost introducerea mea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Winkler. Putem porni acum dezbaterea. Acum, uh, doamna raportor din umbră. Mulțumesc, domnule Winkler Susțin în totalitate punctul dumneavoastră apropo de IMM-uri și, într-adevăr, cel legat de importanța inovării. Sunt de acord cu dumneavoastră că este necesar să uh, ajungem la umperea acestui decalaj și trebuie să vedem unde este acest decalaj, între cercetare și inovare sau între inovare și consumator între inovare și piață. Dar oriunde ar fi acest decalaj, trebuie să-l acoperim pentru a ne îndrepta în direcția cea bună. Inovarea este trebuie văzută nu foarte limitat, pentru că solicită atât o abordare orizontală cât și una verticală solicită participarea industriilor, a guvernului, a cetățenilor. Și este o chestiune foarte importantă. Deci participarea cetățenilor, a consumatorilor, pentru că în general ei sunt, rămân în afara acestei uh, încercări. Trebuie să implicăm pe toată lumea și dacă analizăm lucrurile dintr-un unghi de vedere diferit, trebuie să implicăm toate statele membre uh, și la nivelul Uniunii Europene, uh, atât la nivel intraguvernamental, interguvernamental, cât și supranațional. Trebuie să acționăm în sensul unor schimbări structurale, adică să nu vorbim numai de inovări și de inovări durabile, pentru că vrem să ne îndreptăm către o economie ecologică. De aceea, pentru mine, uh, inovarea trebuie să se între, îndrepte către această societate durabilă pe care vrem să o construim, ca să trecem de la combustibilii fosili la alt tip de combustibil și la un alt tip de comportament. După cum spuneam, inovarea transcende absolut toate elementele. Și de aceea am făcut apel la noul comisar să abordeze această problemă la nivel orizontal. Se pune problema și a inovării sociale, a inovării psihologice. Nu vreau să intru aici și, și să analizez toate articolele de dicționar, dar inovarea trebuie să devină un punct uh, central al mandatului nostru și al mandatului noii comisii. De asemenea, trebuie să ne punem problema creierii unor locuri de muncă ecologice cu lucrătorii bine pregătiți, care să aibă competențele necesare, așa încât trebuie să analizăm și învățământul, pentru că uh, învățământul, educația trebuie să devină o preocupare și Comisia Europeană trebuie să se și îndreptă atenția către educație, astfel încât să avem lucrătorii bine pregătiți care să facă cercetare și să lucreze în această societate inovatoare. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că IMM-urile sunt importante, dar după părerea mea, nu sunt centrale, nu au un rol central. Deoarece, dacă spunem că inovarea vine dinspre IMM-uri, aici nu mai sunt de acord cu dumneavoastră. IMM-urile și industriile cheie, IMM-urile sunt o industrie cheie, un domeniu cheie, deci și domeniile industriale mici și cele mari eh, trebuie să se axeze pe ideea de inovare. Cam asta era tot ce doream să spun. Merci. Herr Schimanski, nächste Schattenberichterstatter. Vă mulțumesc, domnul Șimanski. Și gratuluie, mojemu sąsiadowi. Mulțumesc, domnule președinte. Adresez felicitările mele raportorului și îi spun că îi vom susține raportul pentru că ne mulțumește în cadrul acestui raport rolul acordat IMM-urilor în calitate de beneficiar, dar și de purtător de cuvânt aceste activități de inovare. Acum, uh, trebuie să facem legătura cu spațiul european de cercetare uh, și cu activitatea uh, Comisiei și eu cred că în acest domeniu brevetul comunitar e un element central al acestei articulări Ehm, de asemenea, mai spun că actualmente, din păcate, nu se poate pune în aplicare din multe motive, dar cred că este o, o verigă lipsă pe care ar trebui noi, ca Parlament European, să o concretizăm, pentru că a rămas în urmă în domeniul inovării față de Statele Unite, de exemplu. Și noțiunea unui brevet comunitar european ar permite o mai bună structurare a sistemului de inovare. Asta ar fi o mică critică, însă, repet, vă vom sprijini, domnule raportor. Danke, Frau del Castillo. Domnule doamna del Castillo. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur celor care salută realizarea raportorului. Cred că, într-adevăr, se adaugă foarte bine la propunerile făcute de comisie, la documentul comisiei. Aș dori să mă concentrez pe un aspect care mi se pare deosebit de important și pe care ar trebui să îl putem include în acest document. Este vorba de urmarea, de monitorizarea obiectivelor. Cred că ne-am întâlnit de foarte multe ori uh, și am întâlnit opinii care mm, mai apoi nu au fost urmărite, nu au fost monitorizate și nu au, uh, au rămas doar pur și simplu niște bune intenții. Mi se pare că de fiecare dată este se dovedește că este mult mai urgent ca toate propunerile din partea uh, Comisiei și propriile noastre propuneri să fie uh, puse, supuse monitorizării obiectivelor. Cred că este fundamental să, ca aceste lucruri să se reflecte sistematic Trebuie să vedem în ce măsură se realizează obiectivele propuse, atât în, la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre, atunci când este vorba de un domeniu național. Este un stimul, dar este în același timp și o manieră de informare, pentru că vrem să știm unde ne aflăm. Pentru că dacă ne gândim la o chestiune cum ar fi dificultățile, greutățile cu care se confruntă IMM-urile ca să aibă acces la programele de cercetare, atunci ne dăm seama de greutățile birocratice cu care au de-a face. Putem să vorbim toată viața despre această situație, dar nu avem nicio serie de indicatori care să ne ajute să știm dacă se înregistrează o evoluție sau nu și care să ne permite să vedem uh, obiectiv cum stau, cum stau lucrurile. Subiectiv avem uh, o serie întreagă de opinii, dar avem nevoie de uh, niște criterii obiective. Deci aș insista să să atragă atenția comisiei sau să fie invitată comisia să urmărească mai sistematic mecanismele uh, a vedea în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele, obligațiile să existe un gen de bă, scor care să fie folosit pentru a vedea în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele. Și nu numai în zona inovării, ci în toate temele despre care vorbim aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cavaliu! Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit uh, raportorul, domnul Winkler. Raportul său este unul foarte bun. Aș avea un număr de recomandări de făcut Uh, care totuși se regăsesc într-o câteva în document. În primul rând, s-a spus aici că trebuie extinsă definiția inovării. Aș adăuga inovarea socială și organi- organizațională, la nivel regional. Și aceasta este importantă. Știința este universală, dar inovarea poate uh, avea o bază regională. A doua recomandare, să se încurajeze o inovare deschisă. Știința uh, nu poate să, să fie una închisă, trebuie să existe o comunicare continuă. În al treilea rând, să se cheltuiască mai mulți bani pe cercetare, educație, inovare, mai ales în domeniul privat, să se creeze condițiile pentru investiții private. În al patrulea rând, o mai bună coordonare a inovării pentru a evita fragmentarea și, în ultimul rând, în cele din urmă, să se ia în considerare mari provocări, cum ar fi securitatea energetică, bolile Uh, asociate cu îmbătrânirea populației, uh, noile maladii, maladiile rare, deci multe uh, probleme legate de, la nivel de societate care trebuie luate în seamă și în domeniul inovării. Mulțumesc. Colegă Rubic. Domnul Rubic, acum mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Pentru mine, din această discuție, a reieșit ceva foarte important. Și anume, IMM-urile sunt neglijate de fiecare dată, subliniem prea puțin uh, interesul, um, importanța lor în, uh, în general. Uh, firmele care sunt furnizori sunt de cele mai multe ori cele care plătesc cele mai multe taxe uh, la stat. Uh, Trebuie să lăsăm uh, firmele să-și poată uh, strânge un cap sau să-și poată crea un capital de risc. Lipsa acestui capital de risc uh, duce la faptul că inovările nu pot fi aplicate pe piața uh, pe piață. Nu se poate spune niciodată cu siguranță că un produs va fi cumpărat de către consumatori. Bineînțeles, succesul provine de la produse și servicii care sunt dorite de către consumatori. Cred că domnul Winkler a pus punctul pe I uh, cu, în sensul că firmele ar trebui să fie sprijinite să-și creeze un capital de risc și să fie scutite de anumite taxe și în acest sens ar trebui să existe um, măsuri uh, durabile din partea Comisiei. Uh, avem mari speranțe de la noul uh, comisar, astfel încât să se deschidă piața, pentru că până acum am văzut exemple negative cu taxare dublă și așa mai departe. De aceea, cred că este foarte important ca politica de inovare mai ales într-o lume în schimbare, uh, să fie pusă în legătură cu așa numitul Small Business Act. Trebuie să se verifice dacă sunt uh, îndeplinite criteriile prevăzute în acest uh, document. În plus, cred că am putea să facem și o evaluare a impactului pentru a vedea dacă Uh, ceea ce am prevăzut noi aici corespunde acestui Small Business Act și dacă se pot lua măsuri de îmbunătățire. Vă mulțumesc. Doamna Tuian. Grazie, E voglio anch'io... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit pe colegul Winkler. E un raport foarte complet, foarte interesant. Am două, trei observații de făcut, dar foarte pe scurt. Apreciez mult faptul că a acordat un spațiu important unei politici cât mai ample în domeniul de care ne ocupăm și cred că uh, lumea, uh, mediul de afaceri și nu doar IMM-urile, ci și marile firme uh, sunt în așteptarea unei politici în domeniul inovării și a unui document specific pentru a vedea tehnologiile generice, esențiale în sectoarele inovatoare, de exemplu în lumea micro și nanoelectronicii, cu o inițiativă comună de cercetare, e foarte important, interesant să vedem dacă noua politică de inovare va susține acest sector al noilor tehnologii, dar și al vechilor, tehnologiilor mai vechi. eu Uh, există și domeniul uh, științei cuantice și alte sectoare care pot toate fi introduse în domeniul comunicării, a tehnologiilor uh, pentru sănătate, care deja cu ajutorul fondurilor pentru cercetare europeană au dus și la inițiative pilot de uh, punere în aplicare a primelor instrumente. Iată, se poate face o legătură între cercetare, inovare, inovare, comercializare, care s-a spus că e necesar pentru a elimina un decalaj în unele sectoare ale inovării, realizat chiar și cu puține inițiative pilot. Deci apreciez că au fost evidențiate aceste aspecte, apreciez uh, și vreau să susțin inclusiv cererea pentru mai multe fonduri pentru cercetare și inovare, uh, lucru valabil pentru al șaptelea program cadru, dar și pentru programul pentru inovare și competitivitate, și deci pentru toate acțiunile realizate, care deja au dat rezultate, dar pentru care e nevoie de mai multe resurse și cred că noi în domeniul ăsta trebuie să insistăm și să ne implicăm. Sigur, dacă va exista creștere, asta va fi bazată pe capacitatea societății europene de a produce inovare. Dar pentru asta e nevoie de resurse și de susținere, nu doar de linii directoare. Și o ultimă observație, uh, mă asociez celor spuse de doamna Del Castillo, Cred și eu că nu putem să ne ocupăm de această nouă legislatură ca în trecut doar repetând anumite ceri de a fi concretizate puncte cheie. Vo- voința Comisiei a apărut și în trecut și cred că se va insista pe eliminarea birocrației, eficiența și așa mai departe. Puncte care cred eu că trebuie să apară negru pe alb în document al Comisiei, pentru că altfel doar le repetăm în continuu E, nu știm totuși ce se va întâmpla, ne bazăm doar pe avize, documente, dar nu știm dacă într-adevăr acestea vor deveni puncte cheie pentru politica europeană sau doar rămân la nivel de dorință. Deci asta e rolul nostru, să, să vedem ca cuvintele noastre, ce spunem noi, să se și concretizeze. Bine sau rău, dar totuși să se concretizeze, pentru că altfel uh, alegătorii noștri vor vedea că noi nu avem niciun rezultat. Mulțumesc că uh, așa. Malose. Îi dau cuvântul acum domnului, domnului Malose de la Comisia Econ. Îl uh, salut, îi urez bun venit. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați! Comitetul Economic și Social European uh, a fost întotdeauna preocupat de chestiunile pragmatice și am uh, organizat o asemenea audiere la Sevilla. Știți că este centrul de cercetări al Comisiei și al Uniunii Europene și ne-am întâlnit de asemenea cu partenerii economici și sociali care susțin inovarea atât din sectorul public cât și din sectorul privat, pentru a elabora o serie de propuneri concrete care vor fi prezentate în secțiunea industrie, echivalentul Comisiei dumneavoastră, săptămâna viitoare. Noi înțelegem uh, inovarea în sensul larg. E vorba și de inovarea socială, uh, inovarea în serviciile de interes general, inovarea apropo de funcționarea administrației și a instituțiilor europene, de care am avea realmente nevoie. Așa încât noi ne concentrăm asupra unor aspecte fundamentale uh, la nivel național. Ar fi absurd astăzi ca statele naționale să aibă politici naționale de inovare, de susținere a industriei, atâta vreme cât uh, înapoierea Europei nu face decât să crească, deși ideea agendei de la Lisabona a fost să promoveze cercetarea și inovarea. Deci trebuie să găsim instrumentele de analiză, trebuie să eliminăm barierele, așa cum spunea și Paul Rubic, între micile întreprinderi și aceste planuri ale cercetării. Nu, există șase asemenea instrumente. Noi am propus instituțiilor europene, comisiei, să existe doar una singură și m-a frapat acum câteva săptămâni când am fost invitat la o conferință organizată de comisie pe tema inovării. Au fost trei prezentări de la trei direcții generale, fiecare pleda pentru propria uh, sa problemă nu ar trebui să existe asemenea despărțiri de natură administrativă. Trebuie să cooperăm cu um, societatea civilă, cum ar fi uh, directiva micilor întreprinderi, ca să avem bugete, un calendar și, aș spune, să avem un proiect politic real pe marginea inovării. Uh, Europa se mișcă prea încet iar Europa trebuie, prin inovare, să recupereze această rămânere în urmă și noi pledăm ca acest lucru să se facă cu mijloace concrete. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi. La final aș dori să-i dau cuvântul și comisiei domnului Drol. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru ocazia oferită de a lua cuvântul aici. Raportul mi se pare încurajator, vine la momentul opertur, la momentul oportun și ne oferă o bază foarte bună pentru discuție. S-a discutat uh, despre simplificare, uh, eliminarea birocrației, sprijinirea IMM-urilor, uh, o abordare largă, nu liniară. E bine, avem nevoie și de consumatori, de utilizatori, și trebuie să facem față unor uh, sarcini importante, din, inclusiv din punct de vedere social. Toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare. Domnul Winkler a menționat faptul că toate nivelurile de acțiune trebuie să uh, participe. Acest lucru ar trebui să fie verificat uh, în viitor pentru a vedea cum anume putem să obținem asta. Uh, pentru că Uniunea Europeană este un singur jucător. Dacă vorbim despre brevetul comunitar, suntem un jucător puternic. Dar dacă vorbim despre uh, importanța educației, de exemplu, avem un rol mic de jucat. Aici rolul uh, guvernelor naționale este mai puternic. Cred că trebuie să încercăm să cădem de acord asupra unor principii care să îmbunătățească și să gestioneze sistemul european de inovare și care să atingă armonia acțiunilor în diversitatea lor. Sunt cu totul de acord cu faptul că avem nevoie de obiective, de indicatori conform cărora să putem verifica dacă ne-am atins obiectivele este ceva ceea ce a lipsit din, fosta, din uh, strategia precedentă și nu a fost din întâmplare, ci datorită faptului că este foarte dificil să se măsoare progresele uh, și succesele obținute prin intermediul uh, inovării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Asta putem, am avut de discutat astăzi. Domnule Winkler, mai, dacă mai doriți să interveniți, dacă nu... 2 martie este termenul pentru amendamente și cu aceasta trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Okay este vorba de mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic cu emisii reduse de carbon. Raportor este doamna Toia, îi dau dânsei cuvântul pentru ca ea să ne facă o prezentare, apoi Uh, colegii vor avea cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul, doamne Toia. Eh, questo progetto di relazione, come lei ha detto... Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus, raportul se referă la utilizarea TIC, tehnologiilor informației și ale comunicării spre, pentru o tranziție spre economie mai eficientă în domeniul energetic și rolul acestor tehnologii pentru o mai mare eficiență energetică. Asta a fost abordarea și a comisiei în documentele care stau la baza proiectului meu de raport. E vorba de o comunicare din luna martie anului trecut, o recomandare din toamna anului 2009, care se referă la rolul dublu al TIC. Pe de o parte, capacitatea acestui sector al tehnologiilor informației și a, ale comunicării să elaboreze prin uh, propriul lor mod de organizare a muncii și propriile produse, deci să uh, vină cu instrumente, de, instrumente tehnologice mai eficiente și care să consume mai puțin energie în domeniul producției și așa mai departe. Deci contribuția acestui sector și apoi și contribuția foarte importantă a acestui sector în alte domenii începând cu transporturile, cu locuințele, terminând cu locuințele, pentru a putea avea mai multă eficiență energetică, să nu se mai facă risipă de energie și să fie mai puține emisii de carbon în atmosferă, sigur. Aici uh, e loc de uh, acțiuni diverse. Noi deja am uh, acționat în trecut și această activitate uh, se referă la toate obiectivele de eficiență energetică, la toate scopurile noastre și cred eu, și cred că și Parlamentul ar trebui să se exprime foarte clar aici, să, uh, ca aceste obiective să capete caracter obligatoriu și de asemenea și procedurile pentru a ajunge la o economie cu, uh, cu consum redus de uh, energie și mai eficientă. Sigur că proiectul de raport pentru care mulțumesc atât secretariatului cât și comisiei, birourilor comisiei pentru sprijinul acordat. E un proiect care, bine, trebuie să mm, se încadreze într-un anumit număr de pagini, deci nu reia uh, elementele discuțiilor de până acum sau toate aceste elemente și dumneavoastră puteți completa uh, părțile care lipsesc și mă voi referi acum doar la punctele cheie ale acestui proiect de raport. În primul rând, aici încă de, din uh, punctele inițiale ale proiectului, solicităm ca până la o dată precisă, fie că e vorba aici de, am zis 2010, dar putem să vedem, uh, să stabilim o dată precisă pentru să se emită recomandări prin care să se concretizeze mai extins decât până acum doar cu proiecte pilot posibilității de a dispune o foaie de parcurs realistă, prevăzută de altfel în pachetul de, pentru energie, pentru ca să se poată pune în aplicare uh, aceste contoare inteligente și tehnologiile ușor de utilizat, care să fie disponibil la dispoziția consumatorului, pentru ca acesta să utilizeze mai rațional energia și să aibă un consum de energie rațional să există o mai mare conștientizare a, și o implicare a utilizatorilor. Asta înseamnă uh, crearea unor rețele inteligente uh, în, în două sensuri, pentru a putea să cunoaștem cât se consumă, să există posibilitatea unor interacțiuni. Sigur, există proiecte pilot, dar cu un rol foarte important. În această dimineață a fost inaugurată la birourile Comisiei un forum foarte important care se ocupă tocmai de utilizarea ticurilor pentru eficiența energetică. Există o expoziție uh, care va uh, rămâne acolo o săptămână, care prezintă proiectele pilot din spitale, din locuințe, în mijloace de transport, în legătură, de exemplu, cu aplicarea pe un iPod a noilor tehnologii, pentru ca aceste ticuri să fie utile să putem măsura cu ele consumul energiei și să putem interacționa cu centralele care produc energie. Deci există experiențe, proiecte pilot, există tehnologiile necesare și acestea pot fi difuzate. Bine, mai fac câteva observații. Acum, o temă fundamentală apărută inclusiv din consultările organizate, propuse de Comisia Europeană, și răspunsurile de la aceast, uh, diversilor operatori și părților interesate ne-au arătat care sunt punctele cheie, problemele care încă n-au fost rezolvate. În primul rând, e vorba de standardizare. Comisia dorește să pregătească o măsură ad hoc, dar cred că aici putem deja să începem să spunem că trebuie ca stat, e nevoie ca statele membre, uh, cu implicarea operatorilor, să pună la punct o metodologie ca să avem proceduri comune de standardizare. Noi nu vom putea utiliza aceste tehnologii uh, inteligente pentru a putea controla consumul și cuantificarea consumului energetic dacă nu vom avea la dispoziție mecanisme de măsurare comune astfel încât problem, se pune problema standardizării și asta este foarte uh, importantă. Cu ce proceduri, ce termene să avem. Există propuneri, vom putea să le adaptăm, dar până la urmă e necesar uh, cu implicarea Comisiei Europene și a Parlamentului, e necesar să avem, să dispunem de niște termene precise pentru această standardizare, pentru că dacă nu, experiențele în curs vor rămâne doar la nivel de experiențe izolate și nu sistemice. Asta ar fi punctele uh, principale ale proiectului meu de raport. Sigur, luăm în continuare și propunerea Comisiei de a crea o task force care să stabilească toate procedurile care să ne permită să facem progrese, mm, experți în domeniul tehnic uh, în legătură cu această strategie a utilizării tehnologiilor informaționale de, și de comunicare pentru eficiența energetică și atrag atenția colegilor în legătură cu discuțiile, amendamentele, uh, că ar trebui să avem un calendariu, un calendar obligatoriu a acestor etape. Uh, recomandarea comisiei prevedea o foaie de parcurs. Sigur, a trecut timpul, uh, avem acum noua comisie și probabil că e nevoie de a revedea această foaie de parcurs, de a o revizui, de a o aduce la zi. Eu vorbesc doar de un calendar precis pentru raport Apoi, sigur, vom explica exact, vom explicita ce vrem să spunem prin acest lucru. Cred că ar trebui să spunem cine, ce anume și cât, ce să facă Comisia, ce să facă statele membre, ce solicităm noi față de diversele uh, companii care ar putea fi interesate din domeniul comunicațiilor, transporturilor, construcțiilor, administrația publică. Și statele membre, sigur, au un rol în stabilirea regulilor, dar și uh, în propria lor activitate, în domeniul sănătății, serviciilor publice și așa mai departe, ca să dispunem deci de un calendar care să nu, chiar dacă nu obligatoriu, dar care să constituie o foaie de parcurs și cine nu o va respecta să ne explice de ce n-a respectat-o și uh, cei care vor respecta foaia de parcurs nu vor avea decât de câștigat. Sigur, încă lipsesc uh, lucruri din document, poate nu m-am referit, uh, pentru că am vorbit de anumite sectoare, sectorul industrial, rolul statelor membre, există o temă foarte importantă, marile orașe, aglomerațiile urbane, pe care le avem în întreaga Europa, dar mai ales în anumite state membre, Sigur, și marile orașe, spuneam, au un rol important de jucat cu administrația publică a lor, deci modul de organizare al marilor orașe, cu rețelele de încălzire, de exemplu, și așa mai departe, e foarte, joacă o mare influență în legătură cu posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii pentru o mai mare economisire de energie. Astea par lucruri mărunte. Când vedem uh, în detaliu un program pentru eficiență energetică, pare că e vorba de lucruri mărunte, da, iată că datele pe care le avem la dispoziție acum ne spun că aceste lucruri mărunte duc la uh, o economisire a energiei foarte, foarte importantă. Vorbim de procente de 10%. Și eu cred că uneori marile schimbări se produc și datorită lucrurilor mărunte, dacă acestea dacă în acestea sunt implicate toate sectoarele energetice și, până la urmă, de fiecare dintre noi, în parte, de exemplu, uitați-vă ce s-a întâmplat cu raportul Wallis de anul trecut uh, privind eficiența energetică. Aceștia par pași mici, dar ne permit să ajungem departe. Bedanke mich, colegă Vă mulțumesc, uh, domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim doamnei Toia pentru prima versiune a acestui raport Apreciem deschiderea dumneavoastră și aș dori să spun și eu câteva lucruri. În primul rând, cred că am uh, înregistrat o evoluție în limbajul folosit de comisie. În ultimii câțiva ani am tot discutat despre dioxidul de carbon și eficiența energetică, iar chestiunea, după părerea mea, este mai largă pentru că vorbim despre eficiența resurselor președintele Barroso, când am votat uh, Comisia în plan, a accentuat ideea de eficiența resurselor mai degrabă decât eficiența energetică. Deci cred că primul lucru pe care trebuie să-l spunem Comisiei ar fi să se concentreze pe acest concept mai larg, pe eficiența resurselor și nu numai pe eficiența energetică sau eficiența carbonului. În al doilea rând, uh, accentul care se pune pe um, contorizarea inteligentă este unul din aspectele importante din raportul doamnei Toia. Și mi se pare că e cam mult. Nu că nu ar trebui să ajungem la o contorizare inteligentă, dar ca să folosesc o comparație ar fi uh, ca și cum am avea inteligența la buricele degetelor, iar restul sistemului nervos e prost. Adică, ce trebuie să facem în primul rând? Trebuie să ne asigurăm că uh, coloana vertebrală a produselor electrice din Europa este integrată și apoi inteligentă pentru a putea uh, face ca buricele degetelor să devină inteligente și când uh, ne referim uh, la, în raportul dumneavoastră la contorizarea inteligentă care poate să contribuie cu 10% la eficiența energetică, există o serie întreagă de condiții. Pe alte, uh, cu în alte cuvinte, cu alte cuvinte, dacă <clears throat> nu avem, uh, eu știu, niște aparate electrice uh, conectate la aceste contoare inteligente, nu duc, acest lucru nu duce imediat la eficientizarea folosirii energetice. Sigur, e nevoie de contorizare inteligentă, dar nu trebuie să accelerăm lucrurile prea mult pentru că însemna să învățăm să alergăm înainte de a învăța să mergem. În primul rând, costul punerii în aplicare a acestor contoare inteligente sunt absolut uriașe și ținând cont de uh, starea investițiilor uh, și atât publice cât și private și a investițiilor publice, ar trebui în primul rând să găsim alte soluții și nu neapărat contorizarea inteligentă. Și ultimul comentariu, uh, Știți de asemenea că aceste contoare inteligente permit uh, firmelor furnizoare să uh, taie de la folosirea energiei electrice a unor consumatori fără a-și pune problema siguranței consumatorului. mai ales când e vorba de utilizatori finari uh, precari, dar să nu fie folosiți ca un cal troian de către întreprinderile furnizoare de electricitate pentru a elimina diversi consumatori de la consumul de energie. Mai degrabă ar trebui să vorbim de rețele electrice inteligente și nu numai de contorizare inteligentă. Dacă, uh, eu știu, analizăm impactul dioxidului de carbon, atunci trebuie să ne gândim la rolul energiei, dar și la rolul mobilității. Și uh, Aici uh, există un rol foarte important în ceea ce privește mobilitatea inteligentă. Dacă utilizatorul final trebuie să aibă posibilitatea să plătească pe kilometru, fie că folosesc trenul sau autobuzul sau bicicleta sau, eu știu, o mașină pe care o folosește în comun cu altcineva, se pune problema infrastructurii. Și știm că acest lucru este un element important, deci vreau să accentuez și aspectul acesta al mobilității inteligente. Ideea ar fi să plătești pe măsură ce călătorești. Încă un aspect interesant, ar trebui să ne gândim și la producția alimentară în țările dezvoltate se spune că noi irosim cam jumătate din producția de alimente pe care o avem, iar în țările mai puțin dezvoltate risipa e cam de 20%. Dacă ne punem problema consumului inteligent, uh, alimentele care sunt aruncate sunt alimente proaspete care trec dincolo de termenul de valabilitate dar știm că sunt foarte multe um, tampoane, nu foarte multe um, termene în acest termen de valabilitate pentru a proteja consumatorul. Deci trebuie aici să ajungem la într-un lanț trofic sau într-un lanț logistic uh, inteligent pentru alimentele proaspete. Și aici trebuie să ne concentrăm. Și există experimente făcute în acest moment în diverse țări europene și punctul acesta trebuie accentuat, după cum spuneam, pentru că tot lanțul alimentar uh, reprezintă o mare parte din emisiile de uh, dioxid de carbon. Și încă un lucru, dacă noi considerăm că eficiența resurselor sau eficiența energetică reprezintă într-adevăr un element cheie al politicii europene, atunci trebuie să ne asigurăm că se reflectă nu numai în într-un raport, ci în toate politicile majore puse în aplicare, adică programe cadru de cercetare, fonduri de dezvoltare, politici regionale, politica agricolă. Toate aceste lucruri trebuie eficientizate, trebuie aduse în primul rând al preocupărilor Comisiei, al politicilor uh, comunității europene. Uh, știu că există undeva în raportul comisiei, dar cred că trebuie să accentuăm acest lucru, pentru că dacă este o prioritate, atunci trebuie să fie vizibilă ca prioritate în diversele programe ale comisiei. Mulțumesc foarte mult! Ich bedanke mich, Herr Vă mulțumesc, domnul Carenț. Vă mulțumesc. Și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei Toia pentru pentru, uh, pentru raportul său o serie de comentarii și întrebări. primul comentariu ar fi următorul. Sunt de acord uh, cu privire la uh, nevoia de standardizare, astfel încât să putem defini ceea ce este un contor inteligent, ceea ce dumneavoastră ați numit la punctul 15. Dar, două întrebări. La punctul 9, spuneți, uh, recomandă ca uh, domeniul de aplicare al directivei cu privire la eficiența energetică să fie extins pentru a include uh, clădiri mai mici. Cred că merge dincolo de domeniul de aplicare a ceea ce dorim noi să abordăm aici. A avea un contor inteligent într-o casă mică nu ne ajută la nimic. Dacă casa nu este izolată, nu te ajută la nimic să ai un mic calculator care să-ți spună câtă energie pierd. Vei ști cum îți pleacă banii din buzunar, dar uh, nu va îmbunătăți, nu va îmbunătăți cu nimic situația. Cred că avem nevoie ca această directivă a uh, performanței energetice a clădirilor um, să fie luată separat de, de uh, clădirile mici. Este ceea ce spunea și domnul uh, Lambert. Întâi trebuie să obținem ceea ce putem obține, iar apoi să trecem mai departe. La punctul 16 solicitați Comisiei să impună un termen uh, la care să adere toate statele membre și toate sectoarele TIC. Când, mă, când aud această formulare, mă gândesc la costuri. Care sunt costurile pentru industrie? Vom uh, elimina o serie de firme, uh, le vom face să-și de- delocalizeze activitatea în afara Uniunii Europene, oare? Înțeleg spiritul a ceea ce spuneți. Sunt de acord cu faptul că avem nevoie de ceva concret, dar în același timp să impunem un, pentru a impune un termen obligatoriu trebuie să știm ce costuri implică asta, ce costuri inclusiv din punct de vedere al locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Aș dori să utilizez termenul utilizat și de domnul Lambert uh, când a spus că întâi trebuie să obținem uh, ceea ce putem la început, iar apoi să trecem mai departe. Vă mulțumesc, domnul Rode. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Toia pentru cele spuse. A făcut o treabă extraordinară pentru că a atins toate elementele cheie și le-a prezentat foarte bine. Eu apreciez, în primul rând, uh, concentrarea corectă uh, asupra ideilor de tehnologie informației și comunicațiilor în sensul acesta al utilizării inteligente Există foarte mult spațiu de îmbun- a putea îmbunătăți folosirea mai eficientă a energiei, lucru care este accentuat și în comunicarea Comisiei. Am de făcut doar câteva amendamente, unele se concentrează pe niște clarificări, altele se concentrează pe ideea de creere de locuri de muncă și potențialul de creere de locuri de muncă privind folosirea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor. Am o întrebare. De ce nu încurajăm Comisia să facă propuneri ca să stabilească obiective obligatorie, obligatorii pentru TIC-uri? și să pună la punct și condițiile cadru corecte, pentru că piețele și-ar atinge atunci și scopurile și le-ar și depăși. Deci când Comisia ne spune că această contorizare inteligentă poate duce la economii de 10%, iar TIC-urile pot duce la economii de 17% și 27% din domeniul transportului, atunci haideți să transformăm aceste cifre în obiective reale pentru că în felul acesta vom crea și foarte multe locuri de muncă în Europa. Uh, piața uh, pornește de la cei care fac pionierat. Mulțumesc. Frau Hall, als nächste. Vă mulțumesc, doamna Roll. Very much for the... Și eu să-i mulțumesc doamnei Toia pentru acest proiect de raport. Sunt de acord cu domnia sa în ce privește importanța acestor contoare inteligente și mă voi întoarce la asta, dar în primul rând vreau să mă refer la uh, directiva pentru economisirea energetică în domeniul clădirilor. Cred că au fost uh, depășiți de realitate, poate. Directiva a fost elaborată în decembrie, luna decembrie anului trecut. Pragul deja a coborât la 50 uh, de metri pătrați și avem uh, cerințe consolidate pentru certificate de eficiență energetică în domeniul construcțiilor publice. Poate că nu e realist să uh, revizuim această directivă din nou, pentru că a fost deja revizuită în decembrie. În problema acum a contoarelor inteligente, am fost surprinsă de cele spuse de domnul Lamberts, pentru că eu cred că aceste contoare inteligente sunt esențiale ca o precondiție pentru ca uh, noile tehnologii să uh, funcționeze în practică. Am trecut o lege în ce privește energiile regenerabile și cu și eficiența energetică și cum pot acum consumatorii să măsoare energia pe care o produc dacă nu dispun de contoare inteligente care pot să măsoare nu numai energia pe care o utilizează ei, ci și energia pe care o produc. E o condiție sine qua non pentru ca uh, uh și clădirile să, pot, uh, să poată produce energie. Sigur, realitatea depășește așteptările comisiei dacă dispunem de aceste controle inteligente, atunci uh, putem să uh, încheiem un contract cu producătorul de electricitate. De exemplu, uh, un automobilul să poată fi implicat în acest proces, automobilul electric, sigur, deci e vorba de o întreagă infrastructură care trebuie implicată pentru ca noi să ținem pasul cu noile dezvolt- evoluții ale tehnologiei. Și în problema cu specificările comune, acesta reprezintă un termen destul de tehnic. Poate am putea spune ceva de genul funcții minime comune, dar sunt de acord că e nevoie de așa ceva pentru că devine din ce în ce mai clar că unele companii din domeniul energetic nu sunt foarte interesate în aspectul care interesează cel mai mult consumatorii. Partea afișajului digital a unui uh, astfel de control inteligent uh, Sigur că unele uh, companii, unor companii le-ar conveni să facă acest lucru ca să gestioneze modul în care consumatorii utilizează energia, dar haideți deci să ne asigurăm că uh, aceste contoare inteligente includ anumite criterii, dar uh, să includă și uh, afișajul. Cred că acest lucru este foarte important. Misiuni, Frau Bara. În numele Comisiei, doamna Bara, Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și raportorului pentru că a avut această inițiativă. Am de făcut doar câteva comentarii. Și anume, salutăm uh, Accentul pe care îl pune raportul pe măsurarea eficienței uh, energiei, uh, sigur că avem nevoie de măsuri comune pentru, pentru că altfel nu putem uh, compara tehnicile și tehnologiile de reducere a consumului energetic. Dacă nu măsurăm lucrurile în același fel, nu putem să facem comparații. Dar n-am ajuns încă acolo, va mai dura. Uh, dezvoltarea metodologiei pentru a putea măsura performanțele în același fel. A doua chestiune. Suntem conștienți că tehnologia informației și comunicațiilor uh, se dezvoltă foarte repede, iar uh, amprenta carbonică a TCI-urilor este foarte clară și este clar că sectorul respectiv va trebui să adopte metode și metodologii standardizate va trebui să-și reducă performanța energetică sau cel puțin să ia măsuri în acest sens. Și pentru a face acest lucru trebuie să adopte metodologii de măsurare standardizate pentru a-și evalua rezultatele. Și credem că lucrul acesta ar trebui să fie mai explicit în raport. Și încă un punct asupra contorizării inteligente, pentru că s-a discutat mult pe marginea acestei chestiuni. Sigur, uh, există mm, uh, ținte obligatorii, directiva stabilește niște termene pentru introducerea contorizării inteligente. Noi doream să rezolvăm o problemă, așa cum a spus și dumneavoastră, și anume că nu există o definiție comună a unui contor inteligent. De aceea am făcut o recomandare, recomandarea de a, ca toate statele membre să fie de acord asupra funcțion, funcțiunilor minime ale unui contor inteligent. Mulțumesc! Darf mich ganz herzlich bedanken, Frau Bara. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Vă atrag atenția asupra faptului că da, ă, termenul limită pentru amendamente este 2 martie. Doriți să mai interveniți? Doamna Toia, vă rog. Per din ringraziare innanzitutto del contributo. Pe scurt, vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru spusele lor. Vorbisem deja cu domnul Lambert, de exemplu. Vreau de asemenea să spun că probabil că ați înțeles că din punctul meu de vedere când e vorba doar de o primă, o schiță, nu? Un proiect. Și atunci sigur că uh, lucrurile rămân deschise. Deci nu uh, atunci nu ar, nu ar mai fi un proiect uh, dacă lucrurile astea altfel. Deci sigur că voi uh, lua legătura cu toți colegii care au făcut observații, sugestii și așa mai departe și vreau să asigur pe colegul Amber, da, nu, nu a plecat colegul, dar tema costurilor nu e una uh, care să nu ne preocupe. Iată, aici există un punct în care se spune că uh, trebuie ținut uh, cont și de costuri și de asemenea, după cum au spus unii colegi, cred că uh, uneori nu e vorba doar de cheltuieli suplimentare, dar și de crearea de noi locuri de muncă, de exemplu. Iată, deci noi stimul, pentru industrie. Uh, Bine, sigur, putem să avem un schimb de opinie, pentru că nimeni nu dorește să stabilim scopuri nerealiste. Și, în ultimul rând, în ce privește standardizarea, sigur, și aici uh, aștept uh, părerile tuturor colegilor, ne putem defini aceste funcții minime comune, după cum spunea și Fiona Hall. Și mie îmi plăcea foarte mult uh, formularea recomandării. Eu nu am reluat-o pentru că mai întâi aș dori să mă consult inclusiv cu comisia, nu doar cu colegii, să dacă e realizabilă și anume ideea să, există, uh, să existe discuții cu operatorii din sector, să ne punem de acord cu ei și le-am solicitat ca aceștia să elaboreze o, o, o în ce măsură se vor implica în realizarea obiectivelor. Dacă e vorba de un calendar obligatoriu, nu, acesta nu este impus uh, uh, companiilor, ci întâi, sigur, aceștia, acestora li se cere părerea, implică și pe aceștia în niște mese rotunde cu, în care să fie implicate statele membre, operatorii și, sigur, punându-ne de acord cu toți aceștia, să stabilim un obiectiv obligatoriu, dar uh, stabilit de comun acord. Deci să fie un obiectiv care să poată fi realizat. Deci, după cum spuneam, voi colabora cu toți colegii, voi ține cont de părerile tuturor, de amendamente și așa mai departe. Și mulțumesc uh, de pe acum tuturor pentru colaborare. Dann darf ich mich herzlich bedanken. Äh, ich habe eben schon am să vă mulțumesc foarte mult. Uh, am menționat deja termenul uh, limită pentru amendamente, cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și am putea, eventual, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 centrale nucleare de la Coslodui în Bulgaria vorbesc uh, rar, pentru că doamna raportor este pe drum, dar încă nu a ajuns aici, doamna Harms. Poate facem câteva minute pauză, dar mi s-a spus că doamna Harms va veni dintr-un moment într-altul. Bun, deci facem pauză un minut. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Inhalt habe ich gesagt. Koslo Bun, continuăm. Punctul 17. Coslodui, asistență financiară, raportor este doamna Harms. Îi dăm câteva momente să-și tragă sufletul, să pornească microfonul și apoi pornim. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, bei diesem uh, Bericht geht... Vă mulțumesc, domnule președinte la acest raport. Este vorba de evaluarea unei propuneri a Comisiei pentru finanțarea um, cerințelor uh, apărute în Bulgaria prin faptul că uh, unitățile 1-2 și mai târziu și 3-4 trebuie să fie dezafectate conform tratatului de aderare al Bulgariei trebuie să discutăm um, suma um, fondurilor care vor merge din bugetul nostru către Bulgaria în acest sens, dar și uh, propunerile făcute de comisie pentru utilizarea acestor fonduri. Am să vă citesc câteva cifre care mi se par relevante și care uh, cred că sunt um, importante de subliniat în acest sens. Dacă cele 300 de milioane de euro propuse de comisie ca aport comun pentru dezafectarea uh, Coslodui. Deci dacă aceste 300 de milioane sunt finanțate, vor fi alocate, atunci în total vom avea 860 de milioane de euro care vor fi fost plătite aproape în totalitate din bugetul european. Trebuie să evaluăm acum această propunere și aceasta prevede ca cele ultime, aceste ultime 300 de milioane din cele 860 de milioane uh, să fie alocate în două scopuri. Primul numit de către comisie uh, se bucură și de sprijinul meu, și anume 180 de milioane urmează să fie utilizate pentru a ne asigura că unitățile 3 și 4, la fel ca și unitățile 1 și 2, vor fi într-adevăr dezafectate într-un astfel de fel, ast în așa fel încât să nu mai poată fi repornite niciodată este obiectivul pe care Uniunea Europeană și l-a stabilit pentru Coslodui. Dincolo de asta, după părerea mea, ar trebui să se verifice mult mai mult ceea ce se va întâmpla după dezafectarea acestor unități și ce se va întâmpla cu deșeurile radioactive uh, după oprirea acestor unități aici nu este foarte ușor să um, obținem o imagine foarte clară cu privire la eforturile Bulgariei pentru um, depozitarea, pentru abordarea acestor deșeuri. Um, mai ales în ceea ce privește uh, deșeurile uh, Uh, puternic radioactive și combustibilul uzat uh, iradiat, mi se pare că nu există precauții suficiente, mai ales în ceea ce privește combustibilul uzat iradiat. Uh, eforturile s-au concentrat asupra exportului acestora înspre Rusia și prelucrarea, reprocesarea acestora este în continuare deschisă. Um, rămâne deschis dacă, când și cum se va face uh, depozitarea acestora în Bulgaria. Restul uh, din cei 300 de milioane de euro care nu sunt um, alocați pentru um, închiderea unităților 3 uh, și 4, deci restul de 120 de milioane, mi s-ar uh, deci eu i-aș aloca numai cu condiția um, interdicției reprocesării în uh, Rusia și uh, de condiția uh, pentru, uh, pusă Bulgariei de a-și pregăti un plan pentru uh, depozitare. Cred că acești 120 de milioane trebuie să fie uh, Uh, alocați pentru securitatea în Bulgaria decât uh, să oferim pentru Bulgaria uh, un, uh, o finanțare la fel ca multe alte finanțări pentru energie regenerabilă. Aceste proiecte pot fi finanțate din multe alte surse europene și, în plus, sunt de părere că acești 120 de milioane de euro, dacă vor fi uh, distribuiți pe aici, pe acolo, pentru energi, eficiența energetică și re, re, um, energii regenerabile, ele, de fapt, nu vor ajuta uh, în mod semnificativ și nu vor duce la progrese. Cred că Bulgaria, în general, uh, nu înregistrează progrese aici și tocmai pentru că Bulgaria insistă pe producția de uh, curent, uh, de energie electrică uh, atomică, cred că trebuie să alocăm acești 120 de milioane pentru depozitarea deșeurilor. Aceasta este diferența pe care eu o propun față de propunerea Comisiei. Ne-am gândit foarte mult la Uh, aceste aspecte, dar uh, iată, dezafectarea unităților de la Cozlodui au fost, uh, a fost motivată de o mai bună securitate și de aceea cred că utilizarea fondurilor trebuie să se orienteze pe această securitate nucleară. Vă mulțumesc! Dorește vreunul dintre raportorii din umbră să ia cuvântul? Vă rog, domnul Gafina. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc doamnei Harms pentru raport. Cred că a fost o idee foarte bună. Și e bine să punem în general întrebări despre siguranța nucleară, mai ales pentru viitor ținând cont de rezultatele folosirii energiei nucleare în diversele țări europene. Dar uh, să revenim la acest document și la acest raport. Scopul primar era să rezolve o chestiune anume, o chestiune clară, care să creeze un teren uh, egal pentru țările care au trebuit să-și închidă instalațiile nucleare în, anticipând uh, ce se făcuse, adică e vorba de Bulgaria, Lituania și Slovacia. Și cu această decizie, Bulgaria este la același nivel cu celelalte două țări. Al doilea motiv al acestui program era să ajute țara să Uh, suporte cheltuielile uriașe legate de dezafectarea anticipată. Și al treilea motiv era să stimuleze dezvoltarea unei utilizări mai eficiente a energiei, să scadă nivelul de emisii de CO2 și uh, dacă ne menținem în parametrii scopului raportului, Comisia a făcut o propunere foarte bună inițial. Totuși, chestiunile care au fost atinse de doamna Harm sunt foarte importante, au un sens mai general și merită o dezbatere foarte bună. Adică trebuie să vedem care este viziunea uh, în asemenea situații, cum uh, să rezolvăm problema deșeurilor nucleare, cum să rezolvăm problema legislației în acest domeniu și așa mai departe. Problema este că nu am reușit să rezolvăm uh, nimic, uh, pentru că n-am răspuns nici la aceste întrebări și nici nu putem să rezolvăm uh, sarcina inițială a acestui program. Foarte pe scurt, apropo de trei propuneri. Prima, și anume să se economisească 40% dintre fonduri pentru a spori eficiența energetică. Doamna Harms consideră că aceste fonduri trebuie direcționate uh, pentru a investi într-un depozit uh, de deșeuri nucleare în uh, Bulgaria. Când vorbim de acest lucru, înseamnă că răspundem la primul obiectiv al acestui program și anume de a pune Slovacia, Lituania și Bulgaria pe plan de egalitate sunt pentru două din aceste țări au fost programe până în 2013, așa încât dacă se permite folosirea acestor fonduri în Bulgaria, Bulgaria ajunge pe un plan de egalitate cu celelalte două țări. În al doilea rând, cum încă un comentariu pe care aș dori să-l fac pe marginea acestei chestiuni, și anume ca rezultat al desafectării uniunilor, unităților de la Uh, Coslodui, uh, țara pierde ceva și folosirea acestor uh, fonduri care sunt gestionate de BERD duce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Părea să fie un succes. Anul acesta se va mai face un audit apropo de folosirea acestor fonduri și de cât de eficiente au fost ele în ceea ce privește scăderea emisiilor de dioxid de carbon și cred că este o sarcină întregii Uniunii Europene. Cât privește eliminarea deșeurilor radioactive, cred că este o chestiune foarte importantă, este o chestiune controversată, o să auziți opinii diferite, dar cred că merită o dezbatere mai largă, pentru că dacă încercăm să ne gândim la acest caz anume, atunci uh, sigur că nu o să fie fonduri suficiente pentru a începe mm, eu știu, o variantă decentă de depozitare a acestor deșeuri în Bulgaria. Însă poate fi folosit de alte țări ca precedent, adică folosirea uh, fondurilor europene pentru a construi depozite de deșeuri radioactive, ceea ce cred că o să deschidă o dezbatere foarte mare. Deci chestiunea aceasta este o întrebare pe care trebuie să o punem. Cum vor fi finanțate, ce tehnologie se va folosi, și lucrul acesta trebuie privit dintr-un alt punct de vedere. Și ultimul lucru, apropo de propunerea uh, referitoare la uh, primele uh, transferuri de elemente radioactive din punctele de depozitare. Trebuie să punem mai presus de orice chestiunile de siguranță. Este absolut imposibil ca țara aceasta să încalce acordul de asociare. Redeschiderea unităților 3 și 4 ar duce la consecințe negative pentru Bulgaria și nu cred că se va întâmpla acest lucru. Nu, în primul și în primul rând trebuie să punem uh, chestiunile de siguranță și tehnologiile folosite pentru că Uniunea Europeană are suficient de multe instrumente pentru a pune în aplicare ce s-a convenit în tratatul de aderare. Cred că sunt uh, chestiuni importante și noi trebuie să dezbatem în profunzime această propunere pentru că se pune problema utilizării energiei atomice în general și nu numai în acest caz anume. Mulțumesc! Danke sehr, Kollege Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, de asemenea doamnei raportoare. Și acum, în ce privește poziția domniei sale, uh, când spune că e necesar să uh, ne asigurăm de sprijinul tuturor partenerilor pentru, sigur, dezafectarea reactoarelor, Comisia are suficiente argumente pro pentru această poziție. Pe de altă parte, propunerea raportoarei modifică în mod substanțial uh, regulamentul sau propunerea comisiei. Atunci, în cazul în care uh, facem o deosebire între partea nucleară și non-nucleară a acestei asistențe, vedem că, de fapt, doamna Harms propune să închidem această fereastră uh, uh, non-nucleară și să uh, um, ne gândim la o soluție a îngropării în sol a acestui combustibil uzat, iradiat. Asta este o propunere inacceptabilă. Noi nu putem să o susținem, cel puțin în acest stadiu. Bulgaria a hotărât să oprească cele patru reactoare pentru că există uh, necesitatea foarte clar formulată ca Uniunea Europeană să ne susțină, să-și acordă susținerea atât pentru dezafectarea uh, reactoarelor, cât și pentru mai apoi uh, gestionarea consecințelor economice și sociale ale acestor măsuri de dezafectare. Nu putem pur și simplu să oprim uh, uh, o cincime din capacitățile energetice ale Bulgariei, fără ca acest lucru să nu aibă un efect social, economic. Doamna Harms, în argumentele expuse, spune că Bulgaria nu uh, s-a izbit de dificultăți în ce privește aprovizionarea cu energie electrică și atunci nu trebuie să îi mai fie acordate ajutoare. Însă acest lucru nu reflectă, această poziție nu reflectă adevărul. Sistemul energetic al Bulgariei, sigur, a putut să se pregătească dinainte pentru în vederea dezafectării acestor reactoare. Acestea reprezintă o importantă capacitate energetică pentru țara noastră. Nu putem să ignorăm uh, următoarele. În Bulgaria, dezafectarea și oprirea acestor reactoare a fost foarte prost văzută de populație. S-au făcut sondaje de opinie care arată clar acest lucru. Există o întreagă mișcare actualmente în Bulgaria care insistă în uh, direcția redeschiderii acestor uh, reactoare, repornirii acestor reactoare. Și mm, singurul mod pentru ca opinia publică și populația să poată să vadă clar uh, ajutorul european și să simtă un fel de compensație, uh, se poate reflecta doar în uh, măsuri uh, care nu se află în, în domeniul nuclear. E vorba de construcții de, de spitale, de exemplu, de locuințe care să fie eficiente din punct de vedere energetic și care au contribuit la reducerea costurilor în domeniul energiei și ajutoarele acordate în acest sens în domeniul uh, construcțiilor urbane și a încălzirii, care au fost uh, resimțite direct uh, de populația Bulgariei. Și numai asemenea, și noi dacă închidem această, această fereastră non-nucleară, am trimit un semnal un semnal pe care, din păcate, uh, nu-l va putea resimți populația bulgară. Populația bulgară nu va putea percepe faptul că Uniunea Europeană ajută Bulgaria. E vorba, s-a tot vorbit aici de 120 de milioane, e vorba de mai mult de o treime de, a, din ajutorul prevăzut pentru următoarea perioadă și reafectarea acestei sume, schimbarea destinației acestei sume, e o altă problemă care nu poate fi rezolvată până în 2013 nu, asta nu reprezintă o soluție reală a problemei și nu e, până la urmă, o utilizare, nu ar fi o utilizare rezonabilă și eficientă a resurselor uh, financiare alocate la nivel european. Așadar, consider că această propunere este inacceptabilă. Și pentru că în raport se subliniază de mai multe ori că există distorsionarea concurenței și că trebuie evitate asemenea distorsionări, că nu trebuie să fie acordate ajutoare în domeniul producerii energiei electrice mai ales, ca să nu se producă asemenea distorsionări ale uh, concurenței. Eu cred că dacă vorbim de aceste 120 de milioane de euro, și uh, dacă afectăm aceste 20 de milioane pentru uh, tratarea uh, combustibilului uzat iradiat, asta n-ar face decât să nască probleme importante în întreaga Uniune Europeană. <coughs> pentru că ar fi vorba de un ajutor nu doar destinat Bulgariei, pentru că nu trebuie să uităm că există și alte țări, alte state membre care se găsesc într-o situație similară, care și-au dezafectat reactoarele, că sunt și alte țări care au recurs la energia nucleară în Uniunea Europeană și că, până la urmă, e vorba aici de o problemă generală și e uh, esențial ca Bulgaria și alte state care își dezafectează uh, propriile capacități nucleare să fie puse și tratate uh, pe picior de egalitate. Deci vom, vom depune amendamente la raport, precum și la propunerea Comisiei, și ne vom, preci- vom preciza faptul că nu suntem de acord cu propunerea doamnei raportoare. Mulțumesc pentru atenție. Danke sehr. Kollege Ransdorf. Vă mulțumesc, domnul Ransdorf. Există aici un element pe care l-am în comun cu doamna Harms, raportoarea, și anume cera de a avea cele mai înalte standarde de siguranță pentru această instalație nucleară și pentru procesul de dezafectare. Dar uh, în alte aspecte sunt în total dezacord cu doamna Harms, pentru că acordul dintre Bulgaria și Uniunea Europeană, uh, tratatul de aderare, a calculat nu numai costurile de dezafectare, dar și compensarea pentru pierderea capacității energetice. Nu a fost numai o lovitură împotriva siguranței energetice a Bulgariei, dar și împotriva statelor vecine, pentru că Bulgaria exporta electricitate în alte state vecine, cum ar fi România, Serbia și fosta Republică Iugoslava Macedoniei. De asemenea, e vorba de pierderi bugetare mari și este evident că Bulgaria acum este, din punct de vedere social, un stat vulnerabil și nu ne putem permite să punem în pericol acest, uh, aceste state din Balcani. Avem nevoie de niște Balcani prosperi și stabili și trebuie să evităm orice manifestări sociale în această zonă. Fără Balcani, Europa nu este completă. Avem interesul să uh, Uh, punem la punct uh, un model uh, calm de implicare a Balcanilor în Uniunea Europeană, iar Bulgaria poate fi o dovadă în acest sens tocmai în privința acestei implicări calme, line și neproblematice. Eu am pregătit opt amendamente la text și sper că abordarea propusă de Comisia Europeană va fi acceptată de Parlament și sper că aceste contribuții, aceste compensații vor fi de asemenea acceptate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Rudi. Merci, monsieur le président. Très brièvement. Domnule președinte, foarte pe scurt, e vorba de gestio- gestionarea financiară și aici avem, nu avem doar amintiri plăcute, dacă ne gândim la Bulgaria și pe acest dosar. Mă refer la articolul 53 al regulamentului financiar. Avem oare asigurarea că Parlamentul European va avea un drept de control în ce privește utilizarea acestor fonduri care vor fi gestionate de BERD în, în cadrul Fondului Internațional de eh, Susținere? Și a doua întrebare se adresează Comisiei dacă dispunem de asigurarea în ce privește utilizarea acestor fonduri pentru a găsi întreprinderile care vor face munca de dezafectare, dacă vom fi asigurați că vor fi e, proceduri transparente de e, contracte publice și dacă putem să sperăm să introducem noțiunea de preferință comunitară e, pentru a pune în joc competențele europene care există în acest domeniu e, al dezafectării. bedanke mich sehr. Darf ich der Kommission das Wort geben? Vă mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei, domnul Faros. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, äh, und vielen Dank an die... Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru raportul prezentat. observ cu, și constat cu mare satisfacție că există un mare nivel de convergență între raportul prezentat și propunerea comisiei. În primul rând, în ambele documente se recunoaște faptul că uh, trebuie continuată dezafectarea la Dui și că, trebuie să se, și că acest lucru trebuie să se întâmple după cele mai înalte standarde. Ambele documente Uh, recunosc faptul că până la, că această activitate trebuie să fie finanțată până la finalul lui 2013 și că această finanțare trebuie să aibă loc prin uh, fondul de dezafectare uh, al BERD pentru Coslodui. Am, suntem de acord și cu privire la suma Uh, alocată pentru acest, uh, pentru acest lucru uh, și raportoarea consideră că, că suma de 300 de milioane este adecvată pentru perioada de 4 ani. Avem apoi punctul critic unde există divergențe între opiniile noastre și anume cu privire la modul în care urmează să fie cheltuiți acești bani cu privire la 180 de milioane pentru dezafectare, sunt, comisia și raportoarea sunt de acord. Deci, până la urmă, se pune problema dacă cei 120 de milioane rămași vor fi uh, utilizați conform articolului 30 al proiectului de aderare, al tratatului de aderare, uh, pentru a uh, pentru energii alternative sau dacă se va finanța un uh, depozit pentru combustibil uzat iradiat. În primul rând, dați-mi voie să o asigur pe doamna raportor că noi vedem, acordăm aceeași importanță uh, politică uh, construirii unui uh, depozit pentru aceste Uh, pentru acești combustibili uzați uh, radiați. Și domnul comisar Oettinger uh, ne-a confirmat faptul că există intenția de a se face o propunere în acest sens. Când vom avea o astfel de propunere, va trebui să vedem dacă atunci vom considera că este adecvat să um, Uh, finanțăm atunci proiectele uh, prevăzute în acea um, propunere, proiecte ce nu au de-a face cu acel depozit final. Trebuie să, și trebuie să vedem dacă nu vom uh, prejudicia propunerea care urmează să fie făcută prin intențiile exprimate acum. Și apoi trebuie să vedem dacă nu vom uh, putea solicita finanțare prin diferite fonduri. Se, uh, doamna raportor a pus sub semnul întrebării um, abordarea, dacă, e, dacă sunt uh, utile proiectele energetice în Bulgaria. Dar în Bulgaria proiectele energetice nu sunt numai construcția um, de noi proiecte, de, de, produ- de locații pentru con, uh, producerea de uh, energie electrică. Știm că în rețeaua de distribuție și transfer este, există încă o mare necesitate de investiții pentru a uh, acoperi uh, noile evoluții de pe, din Bulgaria. Uh, Știm că o serie întreagă de transformatoare, de exemplu, ar putea fi uh, modernizate pentru a garanta un flux uh, de energie electrică sigur. Asta dincolo de întrebarea dacă mai este nevoie de noi capacități de producție. Apoi, în ceea ce privește proiectele de eficiență energetică, e bine aici, opiniile devin divergente. Conform uh, viziunei noastre, viziunii noastre, Bulgaria este un stat membru care consumă de 8 ori mai multă energie decât media comunității europene. Tocmai aici se pot obține uh, cele mai mari profituri pentru ener- eficiența energetică la nivel comunitar. De aceea este uh, binevenită o investiție în astfel de proiecte. Sunt dispus să vă pun la dispoziție un raport unor consult, al unor consultanți independenți care au evaluat această eficiență energetică și care au ajuns la niște rezultate semnificative. Modul, deci, um, finan, problema finanțării, e bine, uh, aceasta uh, ne-a făcut să asigurăm finanțarea prin BERD, um, fluxul fondurilor este verificat în mod constant, proiectele sunt uh, supuse, sunt aduse în fața unei comisii care verifică uh, transparența acestora, deci controlul uh, mijloacelor și fluxului fondurilor este asigurat. La ora actuală, Curtea de Conturi Europeană este pe cale să facă un audit de performanță în acest sens. Așadar, să nu preju uh, prejudiciem uh, finanțarea unor um, unui depozit final, din punctul nostru de vedere, uh, proiectele ce țin de eficiența energetică sunt dezirabile și trebuie să continue. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Uh, vom accepta cu plăcere oferta dumneavoastră de a ne uh, pune la dispoziție acest uh, raport de care vorbeați. Doamna Harms, aveți cuvântul. Da, în primul rând, trebuie să vă spun că nu am nimic împotriva faptului că în Bulgaria se va face mai mult pentru eficiența energetică. Dar ce pot eu să constat, conform cunoștințelor mele, este că raportul dintre uh, eforturile depuse de Bulgaria din fonduri proprii și ceea ce se uh, și ceea ce curge spre Bulgaria dinspre Uniunea Europeană, e bine că acest raport um, deci acest raport ne arată că Bulgaria până acum nu a pus un foarte puternic accent în strategiile sale pe Um, energiile regenerabile și pe eficiența energetică. Comisia, la evaluarea strategiei uh, generale în Bulgaria, nu va trebui, n-ar trebui să subestimeze acest lucru, pentru că până acum suntem departe de a fi văzut un salt din punct de vedere al eficienței energetice. Din punctul meu de vedere, situația nu poate decât să se îmbunătățească. Un al doilea lucru aș mai dori să spun Bineînțeles, ca membru al verzilor, nu am niciun fel de interes uh, să sprijin uh, industria atomică din Bulgaria sau uh, să sprijin și să aloc fonduri industriei ruse care dorește să reproceseze deșeurile din Bulgaria. Pe de altă parte însă, dacă noi nu luăm în considerare numai aspectul financiar, ci uh, ne asumăm responsabilitate și din punct de vedere al siguranței, al securității, în ceea ce privește dezafectarea uh, coslodui, atunci trebuie să uh, privim imaginea de ansamblu și pot să vă spun numai ceea ce am putut eu constata din comunicările Bulgariei către Comisia Europeană. Eu nu am impresia că Bulgaria până acum a depus eforturi pentru dezafectarea unității de la Coslodui în mod uh, suficient și nu cred că uh, urmăresc o strategie uh, foarte clară și suficientă. Motivările se găsesc în raportul cu privire la Convenția Comună și anume se spune că nu există fonduri suficiente pentru depozitarea acestor deșeuri și că reprocesarea în Rusia este văzută ca o cale uh, pentru a evita um, afectarea generațiilor viitoare. Nu sunt de acord cu asta pentru că reprocesarea, mai ales în Rusia, um, nu reprezintă evitarea afectării viitoarelor generații, dar să nu mergem prea departe în această discuție. Deci bulgarii o spun ei înșiși, nu au bani pentru uh, depozitarea în siguranță acestor deșeuri, de aceea le exportă înspre Rusia. Este o situație care nu mi se pare deloc acceptabilă și care, după părerea mea, mai ales dacă domnul uh, Oettinger este de părere uh, Cred, cred că nici domnul Oettinger nu este de părere că depozitarea poate fi făcut uh, ieftină și oricum. Uh, nu, nu mi se pare o cale acceptabilă ceea ce face Bulgaria acum oferta făcută Bulgariei acum de a utiliza acești 120 de miliarde, aceste 120 de milioane uh, ca punct de pornire pentru un fond uh, care să fie destinat uh, depozitării, e bine, ar trebui să luăm în considerare această variantă pentru a vedea și progresele care pot fi făcute cu 120 de milioane dar, bineînțeles, aștept cu nerăbdare discuția și dezbaterea în continuare pe baza amendamentelor. Vă mulțumesc, spune președintele, pentru această dezbatere. Am pus punct și acestui punct de pe ordinea de zi. Amendamentele uh, trebuie să fie depuse până pe 4 martie. La punctul 18, chestiuni diverse, nu avem uh, nimic. Următoarele reuniuni sunt deja stabilite, nu am nimic altceva de adăugat. Vă mulțumesc așadar pentru dezbaterea de astăzi și vă urez o zi interesantă în continuare.